Dragi colegi, bună dimineața. Bună dimineața, mă auziți? Haideți, ocupați-vă locurile, vă rog, aș vrea să începem și trebuie să fim rapizi și flexibili, ca biletele de avion. Pentru că nu mai avem decât vreo 20-30 de minute la dispoziție pentru această ședință. Sunt sigur că aveți numeroase alte angajamente, Așa că încep cu punctul 1. Dacă nu sunt obiecții, proiectul de ordine de zi se poate adopta fără vot la uh, punctul 12, uh, un aviz privind Brexit, care evident este amânat și nu cred că trebuie să vă explic de ce. Să trecem acum la punctul 2, um, interpretarea. Avem astăzi 12 limbi și, ca de obicei, um, reuniunea este disponibilă electronic și va fi transmisă online. Apoi, punctul 3, procesele verbale. Dacă nu sunt obiecții până la sfârșitul reuniunii, ele vor fi considerate aprobate. Trebuie să vă informez și cu privire la rezultatele negocierilor interinstituționale privind crearea unui program pentru uh, mediu și acțiuni climatice live și anularea regulamentului 1293 din 2013 Trialogurile al doilea și al treilea pentru programul LIFE au avut loc în 27 februarie, respectiv 11 martie. Discuțiile au fost extensive pe o serie întreagă de chestiuni cheie, cum ar fi construirea capacității, echilibrul geografic, cofinanțarea, finanțarea, și punerea în aplicare a programului de lucru. S-a ajuns la acord politic doar în ultimul trialog datorită pregătirii uh, tehnice unde s-au discutat numeroase chestiuni și uh, acestea au fost aprobate anterior. Parlamentul și Consiliul au convenit pe toate chestiunile cu uh, excepția celor excluse din negociere prin decizia Consiliului care se referă în principiu la chestiuni bugetare și participarea țărilor terțe. Problema actelor delegate și de implementare cu privire în ceea ce privește uh, adoptarea programului de lucru au necesitat uh, negocieri uh, extinse. Pasul următor va fi un vot pe acest acord parțial în Comisia ENVI la 20, în 21 martie și sărim la punctul 6, o discuție sau o dezbatere privind două obiecții în baza normei 106 și o să dau imediat cuvântul lui Bart Staes. Te rog, Bart. O să fiu uh, succint, însă am câteva întrebări pentru comisie și voi vorbi în da, uh, olandeză, limba mea maternă. Dragi colegi, domnule președinte, când au fost aprobate aceste rezoluții, Știm uh, cu toții că atunci, în Parlament, în Comisie și în plenară, uh, a existat o majoritate, um, colegi din șase grupuri diferite și avem nevoie de două treimi din uh, voturi. Este un dosar politic important și vorbim de două chestiuni diferite. Uh, soia modificată genetic MON 87751. Aici vorbim despre o aprobare și renoire a aprobării pentru porumbul 1507 uh, NK603. Vreau să vă explic care sunt motivele și dificultățile cu care ne-am confruntat aici. Nu o să le rezum, de fapt, dar am o serie de întrebări privind uh, MON 87751. Rog Comisia să ne explice cum justifică faptul că optează pentru aprobarea acesteia încă, dacă ne uităm la evaluări, se vede clar că reacțiile um, merg în altă direcție. Se vorbește și despre lipsa testelor de siguranță iar, panoul, um, iar grupul EFSA a spus că există îndoieli cu privire la uh, potențialul acestei substanțe ca adjuvant. Mai sunt alte studii care spun că sunt nevoie cercetări suplimentare. Prin urmare, vă rog să ne explicați cum, în discuțiile pe care dumneavoastră le-ați avut cu EFSA, ați ajuns la această decizie. Apoi, în doua întrebare se referă la uh, porumbul 1507 NK603, despre care se știe că este tolerant la uh, glifozat și glufozinat și duce la um, alte uh, probleme legate de uh, toxicitate. Știți foarte bine că glufozinatul este interzis, mm. uh, iar um, aceste plante pot avea un efect toxic. Se spune totodată și că uh, se face referire la 120 de publicații, dar se pare că doar un singur studiu este relevant și EFSA recunoaște faptul că această abordare este dubioasă și poate fi îmbunătățită. De asemenea, EFSA spune că cele două secvențe de ADN sunt identice cu cea originală, dar nu oferă nicio dovadă în acest sens. Practic, doar se bazează pe uh, un studiu. Practic, în uh, recomandarea sa, EFSA face referire doar la informațiile din solicitare. Uh, Um, comisia, uh, vi se pare normal acest lucru? Ne puteți uh, da câteva detalii vis-a-vis -vis de ceea ce tocmai am spus și de rezervările exprimate? Acestea sunt argumentele mele. Mulțumesc! Mulțumesc, Bart, că ai fost atât de cuprinzător și succint totodată. Nu-l văd uh, pe Guillaume Balas sau Eleonora F. de la EFTD grazie Mulțumesc. Și eu vreau să sprijin cele spuse, numai ce de colegul Stes. Sunt coautoare acestei obiecțiuni și vreau să repet anumite dintre conceptele care mă interesează cele mai, cel mai mult aici și obiecțiuni pe care continuăm să le supunem atenției, deoarece există probleme legate de autorizațiile acordate acestui uh, varietăți de soi. În speță, este foarte clar că există multe îndoieli științifice în legătură cu validitatea și soliditatea datelor științifice propuse. E vorba de rezistența proteinică a, a acestui soi de soia și care n-a fost încă evaluată Asta este o mare problemă uh, și o mare critică care poate fi adusă astăzi sistemului de siguranță uh, pentru autorizația acestui uh, soi, deoarece toxicitatea sa încă n-a fost pe deplin analizată anumite state membre, însă merg mai departe uh, și trebuie spus că ceea ce propune Comisia este absolut nedemocratic, deoarece Parlamentul practic este eliminat din această procedură. Vă mulțumesc! Uh, mm, raportorii din umbră sau co-raportorii doresc să intervină. Lynn Boylan, vrei să spui ceva? Nu? Prea bine. Îl mai am pe domnul Fierna pe listă. Mulțumesc frumos, o să încerc să fiu cât se poate de scurt, pentru că am mai discutat subiectul și sper că acum să fie ultima dată. Agenția Europeană pentru Siguranță Alimentară au dat uh, undă verde apro- acum aproape un an la acest subiect. EFSA a spus că aceste plante sunt la fel de sigure ca uh, omologilor convenționali în ceea ce privește sănătatea și mediul înconjurător. Acesta este faptul și recomandarea științifică pe care le avem. Eu cred că ar trebui să avem um, încredere în cercetarea științifică efectuată de comisie și nimeni nu poate să spună așadar serios că comisia și-a depășit mandatul pentru că a făcut exact ce spune regulamentul și a ascultat uh, recomandările științifice la, pe care noi le-am um, uh, ordonat să le asculte și, sincer vorbind, până acum, în acest uh, uh, mandat, cred că vreo 30 de asemenea obiecții am avut și de fiecare dată cei care au făcut obiecții au uh, ignorat uh, recomandările științifice competente pe care le-am primit. Uh, și eu nu vreau să întreb comisia, ci mai degrabă pe cei care obiectează. Dacă nu cred că ar trebui să uh, respectăm uh, uh, sfatul științific al Comisiei, atunci mai are sens să menținem EFSA în viitor, dat fiindcă nu pun niciun preț pe munca lor? Și poate, așa cum au obiceiul să facă, o să spună că, deși avem recomandări științifice pe organismele modificate genetic, au ei alte recomandări științifice. Dar eu vă zice să vă gândiți la un lucru va fi dificil să găsești cercetători serioși care să susțină această direcție ideologică. Eu nu candidez pentru un nou mandat, dar sper că cei care vor candida vor înceta aceste obiecții și vor începe să ia în serios EFSA și experții lor. Iar dacă facem acest lucru, s-ar putea chiar să începem să facem lucruri serioase când vine vorba de organismele modificate genetic și nu teatru. Mulțumesc, se pare că pozițiile sunt clare. Nu mai este nimeni pe listă, așadar să trecem direct la vot. Sau comisia, îmi pare rău. Cu siguranță comisia. Uitasem. Suntem în campanie aproape, așa că nu mai pasă nimănui de comisie, nu? Nu, glumesc. Aveți cuvântul și cu siguranță o să ne spuneți multe lucruri noi. Mulțumesc, domnule președinte și distinși deputați sunt mai scundă decât șefa mea de unitate, un Plucii, pe care o vedeți de obicei. Vă mulțumesc că nu mă ignorați. Mai întâi aș vrea să repet, în esență, ce s-a mai spus de către domnul Fielner, aceste două solicitări. Comisia a urmat toate etapele procedurale, după cum face întotdeauna. Când am redactat aceste autorizări, EFSA, prin urmare, am făcut o evaluare de risc foarte cuprinzătoare la soia modificată genetic, fără a identifica lacune privind datele. Prin urmare, s a atras concluzia favorabilă în legătură cu siguranța pentru oameni, animale și mediul înconjurător. Domnul Stas a ridicat o chestiune despre caracterul alergen al soia. Știți că soia stârnește alergii în alimente, deci EFSA a evaluat cu atenție potențiale schimbări legate de această soia modificată genetic și caracterul său alergent în conformitate cu legislația privind regulamentul de implementare privind uh, organismele modificate genetic și orientările EFSA. Pe lângă studiul obligatoriu s-au făcut două studii suplimentare din partea solicitantului și concluzia EFSA a fost că nu există dovezi de schimbare în caracterul general privind alergiile al soia de acest soi în comparație cu celelalte soiuri convenționale. Sper că am răspuns la întrebările domnului Stasi și pentru înnoirea la porumbul modificat genetic, care e pe piață de peste 10 ani, pentru că a fost declarat sigur și autorizat, pentru că e vorba de o noire. <clears throat> EFSA a evaluat toate noile informații științifice legate de acest porumb modificat genetic și nu a identificat informații noi care să schimbe evaluarea inițială favorabilă aș vrea să aduc aminte că și statele membre evaluează soia modificată genetic și porumbul modificat genetic. EFSA ține cont de comentariile statelor membre în evaluările lor de risc în faza proprie de evaluare de risc și cere informații suplimentare de la solicitant atunci când e necesar. Deci EFSA s-a ocupat de toate comentariile din acele evaluări de risc în acest aviz și a explicat statelor membre în comitetul permanent. Trebuie să nu uităm de asemenea că și publicul are ocazia să facă comentarii față de avizele EFSA. Comentarii științifice s-au primit numai pentru soia modificată genetic și EFSA l-a examinat, dar fără a schimba concluziile sale pozitive. Aș dori să revin la întrebarea pusă de domnul Stas în legătură cercetarea bibliografică efectuată. Panelul pentru porumbul modificat genetic a evaluat bibliografia cu, în mod sistematic de la prima solicitare depusă de solicitant și a recunoscut că nicio publicație care ridică uh, îngrijorări pentru sănătatea omului, animalelor sau mediului nu au apărut care să schimbe evaluarea de risc inițială concluziile favorabile. Deci nu s-a identificat astfel de publicații. La această înnoire avem deja experiența în utilizarea reală pe piață. Putem spune chiar că sunt autorizări și mai sigure decât autorizațiile noi. Și în fine, știu că știu că sunteți presați de timp, deși comisia are întotdeauna foarte multe de spus. Aș vrea să mai spun doar că de ce continuăm să autorizăm aceste produse? Produse modificate genetic, uh, furaje de acest tip sunt importate în UE pentru că sunt sigure și există o piață de desfacere pentru aceste produse. În fine, would just like to underline that the Commission has no reason to Aș vrea să subliniez că Comisia nu are niciun motiv să retragă aceste proiecte de decizii bazate pe avize științifice pozitive cuprinzătoare din partea EFSA. Ambele proiecte de decizie au urmat toate etapele din legislația organismelor modificate genetic. Prin urmare, Comisia nu și-a depășit puterile de punere în aplicare. Mulțumesc. Mulțumim. Discuția s-a încheiat acum și acum putem trece la punctul 7, votul electronic și începem imediat cu voturile la raportul uh, doamnei Gerling, o propunere de regulament a Parlamentului European și Consiliului privind poluanții organici, rezultatul negocierilor. Am cartela, dar nu funcționează. Am încercat la cinci aparate, spune domnul Fielner. Numai ca să știți. Intervenții fără microfon. Doar uh, să fiți informați. Dacă doriți, atunci puteți uh, vota cu ridicarea mâinii. Dragi colegi, trebuie să dăm dovadă de multă toleranță. Am înțeles, cartela nu funcționează. Poate că trebuie să o mai educați. Vom ține cont de votul dumneavoastră când ridicați mâna. Deschid votul acum în legătură cu raportul Gerling. And vote is Votul s-a închis. It is adopted. 34. Se adoptă. 34 pentru, 4 împotriva, 4 abțineri. Felicitări așadar, doamne raportor. Urmează votul în legătură cu obiecție la autorizarea pentru plasarea pe piața produselor care constau din soia modificată genetic. Deschid votul. The vote is now. S-a închis votul. Se adoptă. Următoarea obiecție în legătură cu noirea autorizării pentru plasarea de porum modificat genetic pe piață. Se deschide votul. And votes is... Se închide votul și se adoptă. Apoi avem o altă obiecție împotriva autorizării pentru utilizări BHTP în baza regulamentului 1907 din 2006 se deschide votul. And closed. Se închide votul. Și în mod clar se adoptă. Mulțumesc. Urmează ultimul punct. Același caz. Din nou legat de autorizarea bisdietil, hexil, ftalat. Se deschide votul. And vote is... Se închide votul and that is adopted. Iată sfârșitul votului. Și unde e? Nu mai am decât să vă mulțumesc și să anunț data viitoarei ședințe, 21 martie, la Bruxelles. La revedere și vă mulțumesc!